Deci acum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 La seduta è ripresa. Am reluat ședința. Aș dori să vă comunic uh, rezultatele celor de treilea tur de vot. Rezultatele sunt următoare. Voturile finale. Strategia Uniunii Europene în ceea ce privește dizabilitatea după 2020 se adoptă. Um, Adaptat la strategia COVID-19, se adoptă politica în materie de, con- de concurență, se adoptă subcomisia pentru chestiuni fiscale, se adoptă comisia specială um, împotriva, dedicată luptei împotriva cancerului se adoptă, Comisia Specială în ceea ce privește interferențele străine se adoptă, Comisia Specială în ceea ce privește inteligența artificială se adoptă. Rezoluția în ceea ce privește Republica Cehă. Alineatul 11, textul original se adoptă. Alineatul 14, prima parte se adoptă. Alineatul 14, a doua parte se adoptă. Alineatul 20 se adoptă. Alineatul 21 se adoptă. Alineatul 45, trei părți. Prima parte se adoptă. A doua parte se adoptă. A treia parte se adoptă. Alineatul 49 se adoptă. Considerentul A, două părți. Prima parte se adoptă, a doua parte se adoptă. Raportul în ceea ce privește situația din Balcani Occidental, amendamentul 32 se respinge, amendamentul 33 se respinge, amendamentul 34 se respinge, amendamentul 35 se respinge, amendamentul 9 se adoptă, amendamentul 10 se adoptă, aliniatul 1, textul original, punctul S se adoptă, amendamentul 36 se respinge, la aliniatul 1, punctul T se adoptă, Amendamentul 11 se adoptă, amendamentul 12 se adoptă, amendamentul 13 se adoptă, amendamentul 37 se respinge. Aliniat, un, aliniatul 1, punctul AQ, trei părți, prima parte se adoptă, a doua parte se adoptă, a treia parte se adoptă. Amendamentul 14 se adoptă, amendamentul 38 se respinge, amendamentul 39 se respinge, Amendamentul 15 se adoptă, amendamentul 40 se respinge, amendamentul 16 se adoptă, amendamentul 41 se respinge, amendamentul 17 în două părți, prima parte se adoptă, a doua parte se respinge. Amendamentul 42 se adoptă, amendamentul 18 se adoptă, amendamentul 19 se adoptă, amendamentul 20 se adoptă, amendamentul 21 se adoptă, amendamentul 22 se adoptă, Amendamentul 23 se adoptă, amendamentul 24 se adoptă, amendamentul 1 se adoptă, amendamentul 2 se, ad- se adoptă, amendamentul 3 se adoptă, amendamentul 4 se adoptă, amendamentul 25 se respinge, amendamentul 26 se respinge, amendamentul 27 se respinge, amendamentul 5 se adoptă, Considerentul J se adoptă, amendamentul 28 se uh, respinge, amendamentul 6 se adoptă, amendamentul 7 se adoptă, amendamentul 8 se adoptă, amendamentul 29 se respinge, amendamentul 30 se respinge, amendamentul 31 se respinge, amendamentul 10 se adoptă, amendamentul 5 se respinge, amendamentul 1 se respinge, amendamentul 11 se respinge, amendamentul 6 se respinge, alineatul 15 în două părți, prima parte se adoptă, a doua parte se adoptă, Amendamentul 7 se respinge, alineatul 17, textul original se adoptă, amendamentul 2 se respinge, amendamentul 3 se respinge, alineatul 24 în două părți, prima parte se adoptă, a doua parte se adoptă, alineatul 26 în două părți, prima parte se adoptă, a doua parte se adoptă, amendamentul